Ședința se reia, procesul verbal al textelor de ieri sunt disponibile, procesele verbale, dacă sunt obiecții, nu sunt obiecții, așadar procesul verbal este considerat adoptat. Trecem acum la interpelările majore, conformitate cu articolul 100.